Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să ocupați loc. Vom începe în 30 de secunde. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego... Doamnelor și domnilor, Reuniunea suspendată pe 29 septembrie 2011 e declarată deschisă. Punct procedural. Domnule Stevenson, e vorba despre delegația din, uh, către Iran. Domnule Stevenson, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, știrile din această dimineață, cum că guvernul american ar fi descoperit o intenție a Iranului să-l asasineze pe ambasadorul Arabiei Saudite de la Washington și împreună, această știre împreună cu aceea că 300